Doamnelor și domnilor, stimați colegi, este o mare onoare pentru mine ca, împreună cu Linda McEwen și cu Elena Valenciano, să coordonez uh, reuniunea noastră de astăzi. Este o întâlnire pe care o organizăm anual cu laureatul Premiului Saharov pentru libertate de gândire. Suntem fericiți pentru că Astăzi este alături de noi doamna Ensaf Haidar, soția și reprezentanta lui Raif Badavi, laureatul din 2015 al premiului Saharov. Din păcate, el nu a putut să participe la întâlnirea noastră pentru că, ca și până acum, este în închisoare unde ispășește o pedeapsă pe care noi o considerăm uh, absolut uh, nejustificată, care uh, de fapt contravine libertății de opinie și pe care noi nu o putem pune sub semnul de egalitate în ceea ce privește drepturile omului. Ne bucurăm că domnul Stavros Lambrinidis, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, este de asemenea alături de noi. Avem o colaborare strânsă cu dânsul și uh, Uniunea Europeană și Serviciul uh, European de Acțiune Externă de asemenea. Vă rog să-mi permiteți să mă uit în trecut uh, pentru câteva momente. Să vă amintesc că premiul Zaharov pentru libertate de gândire se uh, oferă din 1988 unor personalități uh, care, prin acțiunile lor, prin ideile răspândite, prin viziunile lor, ne amintesc cât de important este pentru democrația unei țări să se respecte drepturile omului și, de asemenea, libertățile fundamentale. De-a lungul timpului, acest premiu s-a transformat într-o formă concretă de expresie a unui angajament uh, important care protejează drepturile omului, le promovează și, de asemenea, se bucură de sprijinul nostru, pentru că asta trebuie să exprimăm în prezent. Trebuie să-i susținem pe cei care se luptă zi de zi în toată lumea pentru libertate, de multe ori în condiții uh, pe care mulți dintre noi nu și le pot imagina. Unii dintre noi, îl văd pe domnul Năcula și pe uh, alții, îi ei bine, unii dintre noi au uh, crescut în, uh, într-un sistem uh, totalitar sau unde nu s-au bucurat de libertate și ne pot spune cum este să trăiești în acest fel. Eu care nu am fost niciodată în pericol să am probleme din cauza opiniilor exprimate, sigur, câteodată s-a întâmplat ca președintele partidului să nu se bucure de ceea ce spuneam, dar în rest nu am avut niciun fel de risc sau nu există niciun fel de pericol în ceea ce mă privește, nu putem să ne imaginăm așadar cât de îngrozitor este să fie în pericol pentru că îți pui părerea. De aceea îi mulțumim încă o dată doamnei Enesaf Haidar uh, pentru faptul că uh, îl reprezintă pe soțul său și că s-a alăturat nouă. Considerăm că în lume există multe locuri în care um, există oameni care se luptă zi de zi pentru drepturile fundamentale, astfel încât oamenii să um, se poată bucura de drepturile lor și de un viitor democratic. Este o luptă continuă care se dă în uh, multe locuri din lume și acesta nu înseamnă altceva decât că suntem parte a unui asemenea sistem comunitar care este absolut necesar, astfel încât să se combată astfel de uh, comportamente. Nu trebuie să facem compromisuri, pentru că întotdeauna în politică va exista un proces de uh, evaluare, de cântărire a lucrurilor, dar nu trebuie să ne trădăm niciodată tăcând sau păstrând tăcerea atunci când sunt încălcate drepturile omului sau să nu acționăm în asemenea cazuri. Ban Ki-moon a spus la un moment dat că este foarte important să respectăm drepturile omului și că anumite programe de supraveghere au devenit uh, prea agresive. Anumite uh, comportamente, sigur, că ar putea să justifice anumite tipuri uh, customizate de supraveghere. Acesta însă este un motiv în plus pentru a um, garanta drepturile omului și libertățile fundamentale. Cred că tocmai în cazul bloggerului Badavi, acesta este o sugestie importantă. Noi trebuie să ținem cont de tot ceea ce se întâmplă și să îi onorăm pe toți aceia care își asumă riscuri personale în viața de zi cu zi, în mediul în care trăiesc și dau în continuare un exemplu pozitiv de luptă pentru drepturile omului. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Elena Valenciano, doresc să vă amintesc de asemenea că există două grupuri de personalități pe lista noastră pe care ar trebui să le salutăm, în fața cărora ar trebui să ne înclinăm și uh, cărora să le oferim sprijinul nostru. Sprijinul, uh, opoziția democratică din Venezuela, meza de la Unitate Democratică și uh, deținuții politici. Ei bine, acestora li se arată un viitor mai bun după ce alegătorii din țara lor s-au arătat a fi de partea lor într-un mod impresionant. Sper că acest rezultat democratic obținut în Venezuela va fi susținut și acceptat și de președinte și de guvernul său și va deveni o parte a practicii și culturii politice venezuelene. Sper de asemenea că Boris Nemtsov fica sa, care lucrează în prezent în Germania, dar și partidul său, ne, se vor bucura în continuare de sprijinul nostru. De aceea, vineri, uh, la Moscova mă voi întâlni cu domnul Kazianov, care este urmașul său la conducerea partidului, pentru a exprima uh, solidaritatea noastră. Și dau acum cuvântul Elenei. Mulțumesc, domnule președinte Brock. Bună ziua tuturor! Singura crimă a lui Raif Badawi a fost aceea de a-și exprima gândirea și aceasta cu singurul, singura armă de care dispunea, așa nume cuvântul. Ne e greu să credem nouă celor de aici că asta ar putea să ducă la o condamnare atât de gravă și la o astfel de tortură. Ne pare aproape o minciună, dar acesta este adevărul, aceasta este realitatea cuvintelor sale i s-a răspuns uh, cu uh, biciul, cu izolarea, cu arestarea, cu separarea de familie, de soția sa și de copii. Printr-un simplu blog uh, care era numit uh, Liberal Saudiți uh, Liberi, a încercat să promoveze dialogul într-o țară în care acest lucru este neconceput. În țara în care s-a născut, Raif Badawi a încercat să se arate ca un uh, liber gânditor și acest lucru se poate considera ca fiind apostazie. Nu e vorba aici de a da dovadă de radicalitate sau de violență. Persoanele sau oamenii precum uh, Badawi, moderații, cei care folosesc uh, liniștea fără să dea dovadă de violență, sunt probabil persoanele care deranjează cel mai mult uh, regimurile totalitare. Pentru că singurele lucruri pe care le spunea au fost uh, cele de genul acesta. Să respectăm uh, opiniile celorlalți înseamnă să dai dovadă de curaj. Sau spunea, trăiește și lasă să trăiască. Gândește ceea ce vrei să gândești. Mai spunea, libertatea de exprimare este aerul pe care îl respiră orice fel de gânditor și națiunile și societățile au făcut progrese doar grație acestor gânditori. Pentru toate aceste declarații, Raif Badawi este acum la închisoare. Pentru că și-a exprimat îngrijorarea atunci când a văzut că minți strălucite sunt, se duc în exil pentru a căuta un aer mai curat departe de regimuri totalitare. Pentru texte pline de moderare, moderație, iată, pentru aceste lucruri, este condamnat astăzi la 10 ani de închisoare și la 1000 de lovituri de bici plus o amendă foarte mare. Acum se află la închisoare, a fost torturat, au încercat să îl înfrângă cu forța, însă nu a reușit să fie trecut sub tăcere. N-au reușit asta și tocmai de aceea ne aflăm astăzi cu toții aici, pentru ca ei să nu reușească să impună tăcerea asupra lui Raif Badawi. Parlamentul nostru dorește să îi se alăture vocii lui Badawin, așa cum a făcut-o în luna februarie și de aceasta cu toate puterile noastre prin acordarea acestui premiu Saharov, care va fi acordat oficial miercuri. Pentru a susține pe cei care n-au putut să se apere, pentru a cere sfârșitul unui tratament inuman și nedrept, pentru a cere eliberarea imediată a unui tată și a unui soț care n-ar fi trebuit să fie separat niciodată de familia sa de patru zile, Rai s-a luat decizia să facă greva foamei și a fost transportat într-o închisoare unde este izolat. Iată, se află aici soția sa, doamna Haidar, care a devenit o adevărată activistă, o luptătoare și o apărătoare a drepturilor, în general și a drepturilor soțului său. Cred că niciunul din cei care se află astăzi, astăzi aici nu poate înțelege cu adevărat uh, suferința prin care trece doamna Haidar. A trebuit să-și părăsească țara cu copiii mici, care au respectiv 11, 10 și 8 ani, a trebuit să se ducă în Canada, o țară pe care nu o cunoaște, dar care a primit-o cu brațele deschise. Nu cred că ne putem imagina cu adevărat prin ce a trecut uh, ENSAF și prin ce mai trebuie să treacă și astăzi. Eu știu că ea are încredere în promisiunea pe care i-a făcut-o Raif, pentru că Raif i-a promis că va veni, că se va întoarce și eu cred că ea crede în această promisiune și noi alături de ea și suntem aici tocmai pentru a o ajuta ca acest lucru să devină posibil. Sper ca Parlamentul, Uniunea Europeană și guvernele statelor membre să o putem ajuta pe ENSAF să se întâlnească din nou cu Raif. Cred că cei curajoși nu sunt cei care n-au frică, ci cei care, în ciuda fricii, luptă pentru ideile sale sau pentru cei care trebuie să-și susțină ideile. Vom acorda premiul Saharov unei persoane curajoase și acest premiu îl va primi în numele său o altă persoană curajoasă care se află astăzi aici și care îi aduc astăzi omagiu în fața dumneavoastră. thank you, Elena, and thank you, Elmar, for those Mulțumesc, mulțumesc Elmar pentru aceste cuvinte de introducere. Îmi pare foarte bine că este alături de noi și Stavros, Stavros Lambrinidis, reprezentant al Uniunii Europene. Doamna Haidar, este o mare onoare pentru mine să coprezidez această reuniune Tocmai ați uh, auzit că și dumneavoastră sunteți o apărătoare de tuturor omului, a trebuit să vă părăsiți propria țară și să vă refugiați în străinătate. Sigur că suntem aici pentru a onora pe soțul dumneavoastră. Ne întristează faptul că nu poate fi alături de noi aici și sperăm că o va putea face în viitorul apropiat. Dumneavoastră ați făcut campanie, ați luptat neobosit pentru eliberarea sa uh, și de aceea acum uh, vă dau cuvântul. Uh, aveți aici cele două comisii responsabile pentru afaceri externe ale Parlamentului European și o subcomisie pentru drepturile omului. Iată câți colegi sunt în sală Uh, care au mare influență în țările de origine. Sper că simțiți într-adevăr că sunteți, vă aflați printre prieteni. Noi dorim să vă ajutăm în orice fel putem în lupta noastră pentru pace și libertate și justiție. Deci vă rog să luați cuvântul, uh, doamnă. Mulțumesc. mulțumesc și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că pot fi astăzi aici. Acum o lună, iată, când uh, auzisem că soțul meu era candidat la premiul Saharov, uh, am avut o rază de speranță, am crezut că, iată, s-a deschis o ușă pentru libertatea lui Raif și vă mulțumesc pentru acordarea acestui premiu. E un, un premiu de renume. Faptul că l-ați ales pe Raif îmi dă încă o speranță eu cred că, iată, s-a făcut aici un prim pas spre eliberarea sa, spre libertatea sa și pentru asta vreau să mulțumesc. Vă mulțumesc din inimă. Mă bucură, mă bucură, dar în același timp vreau să spun că uh, mă și întristează ziua de astăzi pentru că mi-ar fi plăcut atât de mult ca Raif să poată fi alături de noi astăzi. Aș fi vrut să pot să-l văd aș fi vrut că, să, să-l văd că uh, își poate primi în persoană premiul și eu alături de el, dar din nefericire asta nu se poate, însă cuvintele voastre îmi dau speranță. Pentru că astăzi am simțit că există o speranță din ce în ce mai mare pentru ca Raif să fie eliberat. Și speranța asta nu se va stinge niciodată. Și vă mulțumesc pentru curajul de care ați dat dovadă, mulțumesc pentru că l-ați recompensat pe Raif prin acordarea acestui premiu. Și eu cred că astăzi aici acest premiu este cel mai mare pas uh, spre eliberarea lui Raif. Eu n-am pregătit nicio declarație oficială astăzi, așadar tot ce pot face e să vă mulțumesc din inimă pentru acest premiu, într-adevăr, atât de important. Äh, Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Stavros Lambrinidis. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragă Însaf, dragă Raif, dacă Însaf vorbește cu tine la telefon și îți spune ce se întâmplă la această întâlnire și la această ceremonie, premiul Saharov este premiul cel mai prestigios al drepturilor omului în Europa și unul din cele mai prestigioase în lume care este acordat de deputații aleși la Parlamentul European, parlament ce reprezintă cele 28 de state ale Uniunii Europene. Acesta este un simbol atât înăuntrul cât și în afara Uniunii Europene al angajamentului pe care și l-a luat Uniunea Europeană pentru a susține libertatea de exprimare, libertatea de religie și de credință, libertatea în ceea ce privește tortura sau uh, uh, suferințele corporale și abuzul corporal, corporal Libertatea de asociere și mai mult decât orice reprezintă un mesaj clar că Europa susține, fiecare dintre noi susține acești luptători pentru drepturile omului, indiferent unde se află ei. Îi susține pe cei care promovează aceste drepturi. Deși premiul Saharov este acordat acum, atenția Europei s-a îndreptat uh, către Raif uh, de mult timp. Încă de pe 9 ianuarie, Federica Mogherini, înaltul reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate, făcea o declarație în care uh, reamintea care era poziția de principiu a noastră împotriva unei pedepse abuzive indiferent în uh, ce, în ce caz și în special în cazul lui Raif. Și după aceea a venit o a doua declarație după ce uh, în alta curte a confirmat sentința în Arabia Saudită. S-a făcut din nou o declarație prin care se arăta cât de important era să se respecte libertatea de exprimare uh, și cât de important era să se respecte de asemenea, în cazul în care o persoană era deținută, să-i se respecte drepturile în detenție. Biciuirea publică pe care, la care a fost condamnat soțul dumneavoastră în ianuarie a provocat uh, un adevărat scandal la nivel internațional și uh, sperăm să nu se repete așa ceva. Și, într-adevăr, este un fapt pozitiv faptul că um, această pedeapsă a fost ulterior suspendată din motive de sănătate. Și sperăm, dragă Ensaf, ca executarea ulterioară a pedepsei să fie suspendată complet. Uniunea Europeană va cere în continuare autorităților saudite să suspende toate pedepsele domnului Badawi și să revizuiască sentințele și să se gândească la posibilitatea de clemență. Dragi prieteni, Arabia Saudită este un partener important al Uniunii Europene și este un uh, actor important din punct de vedere cultural, religios și economic în Orientul Mijlociu și în lumea islamului. Ca și restul lumii și noi am urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat în uh, anumite cazuri individuale în acest regat și de asemenea ce se întâmplă cu situația drepturilor omului. Există o serie de activiști, unele dintre ei minori atunci când au fost uh, arestați, cum ar fi domnul Mohamed Al-Nimr, care au fost arestați. De uh, multe ori am vorbit această, despre această chestiune cu partenerii noștri saudiți. Și dincolo de dreptul simbolic al femeilor de a, a conduce, ne-am luat angajamentul față de partenerii noștri uh, în legătură cu o serie de chestiuni esențiale pentru care trebuie să facă o revizuire, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare, libertatea religiei și a credinței, libertatea de asociere, abolirea uh, torturilor și a pedepselor uh, corporale și uh, pedepsa cu moartea. Parlamentul a arătat de mai multe ori în trecut și a declarat că în Arabia Saudită și în regiunea Golfului avem nevoie de mai mult dialog și tocmai în acest sens ne-am luat angajamentul. Sperăm ca Arabia Saudită să țină cont de acest lucru și să facă schimbări într-un domeniu atât de important cum este cel al drepturilor omului. Ținem cont de faptul că femeile au votat pentru prima oară în alegerile din această țară recent. Este un pas important înainte. Însă, pe de altă parte, o femeie din Arabia Saudită n-a putut vota pentru că a trebuit să caute azil în Canada cu cei trei copii ai săi, pentru că a fost amenințată cu moartea pentru faptul că soțul său și-a exprimat liber gândurile. Și un bărbat, soțul său, care n-a putut vota, pentru că în ziua de astăzi se află la închisoare. Sper că această familie să se reîntâlnească în curând și asta pentru ei și de dragul copiilor lor și de dragul libertății și al drepturilor omului. Ensaf, și noi ne-am fi dorit ca Raif să fie astăzi aici. Însă tu ești aici în locul său. Tu n-ai cerut să fii curajoasă, n-ai cerut să-ți dedici acești ani din viața ta pentru a conștientiza lumea în legătură cu cazul soțului tău și pentru a-i cere liberarea. Copiii tăi n-au cerut așa ceva și cu toate acestea ai rămas puternică și ai inspirat în jurul tău și suntem foarte mândri să fii astăzi aici alături de noi. Și sper să putem ajuta pe măsura puterilor noastre și sunt convins că premiul Saharov ne va ajuta pentru ca acest caz să se rezolve și să aibă un final fericit pentru tine și pentru familia ta. Îți mulțumesc pentru prezența ta aici. Thank you very much for... Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste cuvinte și voi da acum cuvântul doamnei Aliu Marie, care este uh, șefa delegației pentru uh, delegația cu Peninsula Arabă. Vă rog. Merci. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. <clears throat> pentru mine asta este o ocazie pentru a ura bun venit în cadrul Parlamentului European invitatei noastre de onoare și întotdeauna e important pentru noi să avem alături de noi femei care provin din aceste țări ale Golfului și din Arabia Saudită care să-și exprime aici convingerile în același timp să depună și mărturie în legătură cu traiul din țările lor și cred că este important, cum tocmai s-a spus aici din aur, să avem un dialog în adevăratul sens al cuvântului, că doar astfel putem uh, evolua. Noi avem relații care, uh, majoritarmente economice, dar trebuie să uh, știm că acestea adesea uh, nu sunt însoțite de o cunoaștere a realităților uh, cotidiene și culturale, nici în Europa, nici în Arabia Saudită. Și doar prin dialog putem avea aceste cunoștințe uh, și putem uh, evolua. Și cred că e important dialogul la fel cum e important ca Europa să afirme foarte clar care sunt propriile sale valori. Astăzi așa se și întâmplă prin intermediul unui gest simbolic. Deci vă urez bun venit și în, în nume personal uh, vă urez ca aceste încercări prin care ați trecut dumneavoastră și copiii dumneavoastră să uh, uh, înceteze în curând și să aibă un sfârșit fericit. Mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și vreau să transmiteți uh, celor din jurul dumneavoastră urările Europei uh, la, cu ocazia decernării acestui premiu. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc. Iar acum vor lua cuvântul uh, reprezentanții grupurilor politice, câte un vorbitor pentru fiecare grup. Deci va fi o rundă de intervenții, începând cu domnul Preda din partea PP, apoi domnul Panzeri de la Socialiști. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi doresc să mulțumesc în numele grupului PP doamnei Ensaf Haidar pentru că se află astăzi alături de noi și uh, va fi aici întreaga săptămână, toată săptămâna, pentru a discuta cazul Raif Badawi, Badawi și pentru a primi premiul Saharov uh, numele soțului său, care din păcate nu poate fi aici. Mulțumesc și domnului Lambrinidis, care este aici pentru a demonstra importanța cazului Raif Badawi pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European a hotărât să decerneze premiul Saharov domnului Badawi în acest an uh, din două motive principale. În primul rând, libertatea de exprimare este un drept fundamental care nu se negociază și pe care apărăm uh, noi cei de la Parlamentul European cu toate mijloacele care ne stau la dispoziție. În al doilea rând, nimeni nu trebuie închis uh, și torturat uh, pentru că își exprimă liber opinia. Premiul Saharov are o valoare simbolică foarte puternică și anume reprezintă speranța și curajul apărătorilor drepturilor omului. Și am dori ca premiul să aibă și un impact concret, reprezentând prima etapă spre eliberarea domnului Badawi. De altfel, asta a fost și poziția exprimată în luna mai de către președintele grupului nostru politic, domnul Manfred Weber, atunci când doamna uh, Badawi s-a întâlnit uh, cu el pe data de 26 mai. Uh, mai spun că sunt uh, de acord cu domnul Lambrinidis uh, și cu doamna Lio Marie în legătură cu nevoia de a avea un dialog privitor la drepturile omului între Uniunea Europeană și Arabia Saudită. De altfel menționez că am făcut referire la acest element atunci când recent am uh, primit aici reprezentanții Arabiei Saudite în Comisia noastră pentru afaceri externe și sper ca, uh, iată, cât mai curând posibil, Raif Badawi să fie pus în libertate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Panzeri. Mulțumesc, doamnă președintă. Articolul 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului afirmă că uh, orice persoană are drept la libertatea de uh, opinie și de exprimare și că poate răspândi informații și idei prin orice mijloc, uh, fără frontiere. Vreau să reamintesc acest articol pentru că pentru noi acesta este farul care ne ghidează atunci când afirmăm drepturile omului oriunde acestea sunt uh, călcate în picioare și anulate. Și pe această bază, pe aceste mei, Parlamentul nostru, inclusiv la solicitarea grupului socialist, a hotărât să acorde premiul Saharov uh, domnului Raif Badawi și ne bucurăm că este aici soția sa care va primi mâine în ceremonie solemnă. Domnul Badawi este un deținut de conștiință arestat doar pentru că și-a exercitat în mod pașnic dreptul său la libertatea de exprimare. Și de aceea trebuie pus în libertate. Și ăsta este și sensul rezoluției pe care Parlamentul European a adoptat-o pe 12 februarie, eh, exact în legătură cu cazul Badawi, în cursul cărei rezoluții noi am eh, solicitat autorităților eh, din Arabia Saudită, Saudită să le libereze și cred că trebuie să insistăm în acest sens. Arabia Saudită e adevărat, că a da posibilitatea uh, și dreptul de vot femeilor la recentele alegeri administrative e un prim pas, însă e departe de standardele acceptabile în ce privește drepturile omului. De aceea e important ca Europa să regândească raporturile sale cu Riad, deși, sigur, există interese economice, energetice, însă asta nu trebuie să compromită credibilitatea angajamentelor sale principale în materie de drepturile omului. Iată, premiul Saharov, în acest cadru, Uh, trebuie văzut și este un angajament precis pentru noi pentru eliberarea lui Raif Badawi pe de o parte și de altă parte pentru a și afirma în general drepturile omului în Arabia Saudită. Thank, thank you very much. Mulțumesc și acum domnul Tanak din partea grupului ECR. Er. Mulțumesc, doamnă președintă. Bun venit, doamnă Ensar Haidar, din partea grupului ECR, un grup care a, v-a uh, numit pentru acest premiu uh, Saharov, uh, pentru soțul dumneavoastră. Pedeapsa dânsului, din punctul nostru de vedere, este dreptul barbară și disproporțională și cerem eliberarea sa necondiționată. Regele Arabiei Saudite reprezintă o adevărată provocare pentru partenerii occidentali și pentru Uniunea Europeană. Mulți dintre ei îl descriu ca un adevărat um, aliat, însă, pe de altă parte, există și probleme cum ar fi uh, pedeapsa capitală care îl așteaptă pe Ali Mohamed al-Nimr, care a fost uh, pedepsit pentru că ar fi protestat pe când uh, era minor practicile islamice salafiste care sunt exportate de către Arabia Saudită, într-o țară în care nicio biserică creștină nu poate fi deschisă, ne arată de asemenea că există o adevărată problemă în lumea sunită și dacă ținem cont și de toleranța sufiților cu care eram obișnuiți. Deci trebuie să se revizuiască aceste practici și cred că soțul dumneavoastră uh, figura de dreptul emblematic a domnului Badawi ar putea deschide acum frontierele și ar putea da exemplu și în alte părți și chiar și în regiunea Balcanilor. Deci salutăm curajul domnului Badawi. Arabia Saudită cred că trebuie să treacă dincolo de reformele uh, Uh, subțiri pe care le-a oferit pentru a trece cu adevărat în secolul 21. Dreptul de a conduce o mașină, de exemplu, pentru o femeie ar fi un început foarte bun. De ani de zile se vorbește despre asta, dar nu s-a reușit nimic. Sunt convins că Arabia Saudită știu uh, că a bombardat Yemenul în mod nediscriminat. Acolo au căzut victime civile uh, nevinovați uh, și pe această temă s-a făcut o rezoluție aici la Parlamentul European și cer încă o dată um, Arabiei Saudite să renunțe la aceste bombardamente în Yemen. Salut faptul că premiul Saharov um, a fost oferit uh, domnului Badawi și sper că aceasta să uh, deschidă ochii uh, statelor membre, în special țării mele, care are relații comerciale deosebite cu această țară. Pentru că Uniunea Europeană și statele membre nu pot considera că nu se întâmplă nimic acolo și că e nevoie de o adevărată reformă pe tema drepturilor omului. Mulțumesc! Thank you, Madam. Mulțumesc și acum doamna Șache din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamna Haidar. Este o adevărată plăcere pentru noi să vă avem astăzi aici lângă noi și, așa cum spunea și domnul Lambrinidis, dumneavoastră ne inspirați, sunteți o sursă de inspirație a puterii femeilor în Arabia Saudită. Ați făcut foarte mult pentru a sublinia uh, cazul și a arăta care este importanța cazului soțului dumneavoastră. Sperăm ca dumneavoastră și copiii dumneavoastră să vă uh, reunificați cu el și să puteți uh, primi uh, personal acest premiu. Respectăm foarte mult munca pe care ați făcut-o și uh, în ciuda problemelor care apar în legătură cu drepturile omului în Arabia Saudită. Mă bucur de faptul că noi am reușit să acordăm acest premiu, premiul cel mai important. Prin curajul său și prin declarațiile făcute care au arătat cât de importantă este libertatea de exprimare și de gândire pentru orice persoană, indiferent că se află în Arabia Saudită, în Iran, în China, în Tunisia sau în altă țară, e nevoie de o astfel de libertate, pentru că toți oamenii și-o doresc în mintea lor. Și nu putem permite ca relativismul cultural să arate că drepturile omului nu sunt universale. Această situație ne arată că și regimul cel mai tiranic și pedepsele cele mai uh, crude nu l-au făcut pe soțul dumneavoastră să renunțe la blogul pe care îl crease. Faptul că autoritățile din Arabia Saudită au considerat că soțul dumneavoastră nu uh, putea să primească uh, loviturile de bici suplimentare după primele 50 pe care le-a primit uh, spun foarte multe. Aceasta înseamnă că practic ar fi reprezentat să fie condamnat la moarte. Declarațiile sale sunt emblematice, așa că am să-l citez pe domnul Badawi din cartea sa. Dânsul spunea, pentru mine liberalismul înseamnă să trăiesc și să las să trăiască și pe alții. Este un slogan foarte bun, însă versiunea saudită a liberalismului trebuie clarificată și trebuie să vedem care sunt caracteristicile și parametrii liberalismului pe care alte facțiuni care consideră că uh, controlează în mod exclusiv, exclusiv adevărul și nu acceptă o adevărată înțelegere sau uh, interpretare a lumii. Ei au reușit să implementeze ostilitatea în coasta liberalismului și acest lucru uh, nu mai poate fi acceptat. Trebuie să-i scuturăm, pentru că toate aceste îndoieli vor dispărea din mintea oamenilor duse de vânt. Am încheiat citatul. În ultimele luni, uh, relația cu Arabia Saudită este pusă din ce în ce mai mult sub semnul întrebării venise momentul pentru aceasta. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu ideologiile de acolo care sunt exportate și care oferă multe motive de radicalizare și pentru jihadism. Pentru noi, drepturile omului în Arabia Saudită pentru poeți, autori, blogări și pentru toate femeile saudite sunt un motiv suficient pentru a cere în continuare reforme semnificative și pentru a pune capăt acestor pedepse. Pentru că sunt asemănătoare cu cele pe care uh, le aduc teroriștii islamici. A sosit momentul pentru astfel de schimbare. Mulțumesc. Thank you, madam. Mulțumesc. Și acum doamna Vergea din partea grupului GUE. Mulțumesc, doamna președintă. Este o adevărată onoare pentru noi, doamna Haidar, să vă avem astăzi aici. Bineînțeles, am fi preferat uh, să îl primim uh, pe soțul dumneavoastră și este adevărat că a fost condamnat pentru că a comis crima de a spune ceea ce gândea. A fost uh, condamnat în mod barbar la o mie de lovituri de bici și în urma cu câteva zile a început o greva foamei. Dumneavoastră ați fost alături de dânsul ați dat dovadă de același curaj ca și el, aș spune eu. Și prin el, cred că îi salutăm astăzi pe toți cei care au trecut uh, printr-o astfel de situație. Și vreau să-l citesc pe domnul Ashraf Fayad, care pe 17 noiembrie a fost condamnat la moarte pentru blasfemie. Domnul Fayad este un poet palestinian și este de asemenea un saudit, în urmă cu doi ani reprezenta Arabia Saudită la Bienala de la Veneția. L-aș uh, cita și pe Ali Mohamed Al-Nir, uh, un tânăr șiit care a fost uh, condamnat la moarte prin decapitare și crucificare pentru că a comis crima de a fi nepotul unghiului său, dacă pot să spun așa. Sunt lucruri de nesuportat într-o țară cu care avem relații comerciale. Peste 150 de persoane au fost executate de la începutul anului până acum, un record pentru ultimii 10 ani. Este uh, una din țările cu cel mai uh, cu cea mai gravă situație în lume și să nu mai vorbim ce se întâmplă cu populația iemenită sau cu problema finanțării terorismului. Așa cum spunea și domnul Lambrinidis, aș dori totuși să salut femeile care au avut curajul să se prezinte la alegerile municipale sâmbătă. Aceste feministe saudite, curajoase, 900 la număr, care au avut curajul să fie candidate. Doar 17 dintre ele au fost alese după ultimele estimări și cred că și noi ar trebui să le salutăm pe aceste femei curajoase. Într-adevăr, doamnă Haidar, soțul dumneavoastră este un adevărat simbol pentru toți cei care sunt uh, deținuți pentru că se exprimă nu numai în Arabia Saudită, ci și în țările din jur. Sper ca dialogul despre care se vorbește aici uh, cu această țară arhaică ce utilizează metode barbare să fie într-adevăr eficient și sper ca soțul dumneavoastră să fie eliberat în curând și în mod excepțional sunt de acord și cu declarația făcută de domnul Tenoc, pentru că cred că relațiile comerciale cu această țară, eu care sunt franceză, pot să spun că nu pot continua așa. Salut din nou curajul dumneavoastră și pot să vă spun că este o adevărată mândrie pentru noi să vă avem astăzi aici. Și sperăm să puteți duce mai departe speranța pentru că suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Și acum, doamna Lochbiller din partea verzilor, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și dumneavoastră, doamna Ensa Faidar, că uh, v-ați alăturat uh, grupului nostru și în numele uh, verzilor doresc să exprim omagiul nostru pentru activitatea dumneavoastră de a le libera pe soțul dumneavoastră și felicitări pentru soțul dumneavoastră pentru că acest preț onorează curajul său de a se fi luptat în mod public pentru reformele care trebuie implementate în Arabia Saudită. Uh, soțul dumneavoastră a intrat acum în greva foamei. Sperăm ca uh, această atenție publică să îl ajute Uh, pentru ca situația lui să se îmbunătățească, pentru că știm că situația din închisorile din Arabia Saudită este îngrozitoare. Uh, tortură, abuzuri prin uh, personalul închisorii și prin autoritățile polițienești reprezintă o activitate cotidiană, chiar dacă acestea sunt interzise prin lege, iar fiecare persoană care uh, critică uh, raporturile politice din Arabia Saudită sau are o opinie politică divergentă față de cea a regimului, uh, își asumă riscul de a fi sancționat, pedepsit. Așa s-a întâmplat și cu avocatul soțului dumneavoastră, domnul Alcail, care este un activist pentru drepturile omului și care, fără să îi se ofere niciun fel de explicație, a fost uh, reținut în aprilie și anul acesta, în iulie, a fost uh, condamnat la 15 ani închisoare, justificându-se că uh, s-a comportat fără respect față de uh, conducere și față de autorități. Sunt multe alte exemple uh, de abuz al situației uh, drepturilor omului în Arabia Saudită. În final, doresc să fac un apel către uh, Arabia Saudită. Vă rog să îl eliberați imediat și cât mai rapid pe domnul Raif Badavi și pe toți ceilalți deținuți politici. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Ignacio Corao. Grazie, grazie Presidente. Do il benvenuto anche io alla nostra opera. Mulțumesc, doamnă președinte. Urez și eu bun venit uh, în noastră și mulțumesc pentru lupta pe care o duce, pentru drepturile omului în Arabia Saudită. Eu sper că prin această recunoaștere, prin decernarea premiului Saharov, să se schimbe viitorul familiei sale și uh, să fie pus în libertate soțul său. Eu sper asta, știu că e dificil, însă sper din toată inima. Arabia Saudită și drepturile omului. Iată, din nou această temă din care apare incoerența noastră în Uniunea Europene, pentru că Arabia Saudită, pe care considerăm că a fi partenerul nostru, este o țară cu care avem relații bune, o țară pe care nu o condamnăm, dar este o țară care încalcă în mod groaznic drepturile omului și cu care trebuie să fim mult mai fermi. Trebuie să reamintim că relațiile Uniunii Europene cu partenerii săi uh, se bazează și pe respectarea drepturilor omului, însă, din păcate, asta rămâne doar pe hârtie sau uh, doar la nivelul vorbelor aceste, acestor comisii. Uh, iată, Uniunea Europeană de zeci de ani tace în fața sistematicelor încălcări în Arabia Saudită a drepturilor omului și drepturilor politice, drepturilor bărbaților, femeilor, a, a celor mii de prizonieri deținuți politici. Uh, Eh, drepturile minorităților religioase, etnice, absența democrației, alegerilor libere. Saudeții Uh, nu pot fi atinși, pentru că ei sunt aliați fideli ai Occidentului într-o regiune strategică. Ei cumpără cu petrodolarii uh, arme din uh, Statele Unite și UE pentru zeci de miliarde de dolari. Noi nu putem accepta că în aceea zi în care Uniunea Europeană decernează premiul uh, Saharov lui Badawi, din Italia au plecat bombe cumpărate de Arabia Saudită. Iată. Uh, Uh, care bombardează Yemenul de șapte luni fără niciun mandat internațional cu mii de victime civile. Domnul Panzeri a vorbit în numele socialiștilor, el face parte din același partid care este acum uh, la putere în Italia și iată, uh, una se spune în această sală, dar apoi secretarul partidului său, ministru în Italia, își face selfie cu monarhii saudiți. Cred că trebuie să vorbim și de asta uh, aici. Comunitatea internațională continuă să fie foarte incoerentă în legătură cu încălcările drepturilor omului în Arabia Saudită. Raif Badawi uh, riscă să fie din nou biciuit în public, așa cum a fost, uh, așa cum a pățit în ianuarie, când a primit 50 de lovituri de bici. Eu a solicitat ca dincolo de vorbe de recunoștință să învățăm și noi în partidele și țările noastre să luăm poziții ferme și dure față de relațiile cu țări care încalcă în mod sistematic drepturile omului. Mulțumesc! Thank you. Mr. Tokesh from the EPP Group. Domnul Tokesh din partea grupului PPE. Dear Chairman, Chairwoman, dear colleagues, dear Stimate domnule președinte, dragi colegi, doamnă Haidar, în primul rând aș vrea să-mi exprim compasiunea față de doamna Ensar și de asemenea solidaritatea cu familia domnului Raif Badawi. Din 1988, Parlamentul European oferă premiul Saharov pentru libertatea de gândire celor care au contribuit în mod excepțional la lupta pentru drepturile omului. Raif Badawi a încurajat uh, dezbaterea pe teme religioase și politice în uh, Arabia Saudită, o țară conservatoare, luptându-se să își ilumineze comunitatea și să combată ignoranța curajul său și uh, lipsa de uh, egoism l-a costat libertatea. Însă comunitatea a câștigat un luptător pentru drepturile omului care s-a luptat pentru minorități dezavantajate și pentru drepturile femeilor. Pentru toate aceste motive, el este laureatul premiului Zaharov de anul acesta. Prin acest premiu, noi solicităm autorităților saudite să îl elibereze imediat pe uh, domnul Badawi și să oprească orice alte acțiuni de biciuire. Îi solicităm de, le solicităm de asemenea să elibereze toți deținuții politici, politici precum și pe cei care uh, au fost condamnați pentru că și-au exprimat uh, în mod liber opiniile în Arabia Saudită. În uh, timpul weekendului am uh, fost martorii unei oportunități istorice în uh, Arabia Saudită. Într-un mod restricționat, femeile pentru prima dată au avut dreptul să voteze la alegerile municipale. Multe drepturi sunt în continuare negate femeilor, însă ne așteptăm ca această evoluție să ducă la reforme reale și să ofere femeilor o voce, nu să fie numai o acțiune temporară, pentru că primăvara arabă s-a transformat într-o deziluzie, iar uh, speranțele s-au evaporat. Însă, cei ca Badawi, care se luptă și alegerile recente arată că se poate să existe progres și că Uh, există o evoluție socială în Arabia Saudită și în lumea arabă în general. Angajamentul lui Badawi reprezintă esența acestui proces și noi solicităm ca ideile sale să fie răspândite peste tot în lume. Mulțumesc! Mulțumesc, Richard Howitt, pentru SND. Mulțumesc foarte mult. Bun venit la Parlamentul European, ENSAF. Am luat legătura cu tine atunci când erai în Canada și apoi uh, te-am găzuit la Bruxelles și suntem foarte mândri pentru că ni te-ai alăturat uh, în această săptămână. De fiecare dată ți-am promis că uh, te vom susține în campania pe care o duci pentru eliberare, pentru libertatea de expresie în țara ta. Iar premiul uh, Zaharov, acordat în săptămâna aceasta, arată că așa facem și vom continua pe această cale până când Raif va fi eliberat. El uh, și-a exprimat uh, părerea cu privire la islam și uh, și-a exprimat cât se poate de clar și liber opiniile față de uh, lumea uh, religioasă. Grupul meu se alătură reprezentantului special și face apel la uh, rege pentru a uh, respecta drepturile omului și pentru a-l amnistia pe soțul tău. Ensaf, ai primit uh, premiul uh, Swiss Free Think, iar uh, în această săptămână a primit soțul tău premiul Saharov. Însă premiul pe care ți-l dorești este libertatea soțului tău durerea pe care dorești să o elimini este aceea de a elimina uh, pedepsele și durerea care este provocată soțului tău. Și știm că este bucuros să-i fi fost oferit acest premiu. Sperăm de asemenea că acest premiu uh, va mai alina durerea pe care tu și cu copiii tăi ați uh, suferit-o fiind separați uh, de soțul tău, respectiv tatăl lor. A scris o uh, carte cu privire la eliberarea lui Raif, iubirea vieții tale. E bine, săptămâna aceasta noi aducem un omagiu iubirii tale față de el, aducem un omagiu lui și oferim de acest premiu, aducem un omagiu vieții în sine. Mulțumesc! Thank you. Mr. Austrovicius. Mulțumesc, domnul Austrovicius. Madam Chair, Madam. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă Haidar, domnule Lambrinidis, doamnelor și domnilor. Ziua de astăzi este una simbolică. Pe 14 decembrie 1989, în urmă exact cu 26 de ani, Andrei Saharov a decedat după ani de exil și arest, a murit uh, acasă, încercând să se pregătească pentru uh, discursul care urma să fie probabil ultimul discurs uh, pe care urma să-l dea în ziua următoare în fața Congresului fostei URSS. Dragi colegi, cei trei uh, nominalizați pentru acest premiu anul acesta au transmis un mesaj foarte clar și anume că lipsa de drepturi ale omului și a libertății de exprimare este una la nivel global. Chiar și continentul european se află pe această lipsă. Anul 2015 a fost un an dramatic și provocator din multe puncte de vedere. A început cu vărsare de sânge în estul Ucrainei și cu uciderea lui Boris Nemtsov, care și-a sacrificat viața încercând să pună capăt agresiunii Kremlinului. Sute de mii de vieți omenești pierdute în Siria și în alte state arabe. Bineînțeles, persoane care au fost omorâte de jihadiști uh, sau de dictatori sau cei care s-au înnecat în Mediterană încercând să scape de soarta lor tragică. Pe de altă parte, anul 2015 ne-a adus uh, și o victorie a opoziției unite a Venezuelei și uh, votul istoric din Arabia Saudită. Dacă vorbim despre Venezuela și despre reîntoarcerea la normalitate pentru Arabia Saudită, până la urmă ele nu reprezintă neapărat o reușită atât de mare. Însă, în momentele acestea atât de uh, uh, cruciale, este vorba de evenimente care pot fi salutate. Aceste vești bune ne arată că eforturile noastre globale și aici la Parlamentul European dau rezultate. Se spune că merită să fie liberi doar cei care luptă pentru libertate în fiecare zi. Așa că din partea grupului ALDE vreau să-l salut aici pe Raif Badawi și activitățile sale care sunt simbolice. Mulțumesc! Um, next speaker is Ulrike. Mulțumesc și acum doamna Lunacek din partea Verzilor, care este și vicepreședinte la Parlamentul European și este responsabilă pentru premiul Saharov. Vă rog. Thank you, Chair. I would also like, as all the others, welcome you. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, vă salut și eu, domnul Haidar, aici alături de noi și aș vrea să vă revăd din nou. Acum câteva săptămâni ne-am uh, întâlnit la Strasburg, când dumneavoastră și Raif ați primit un alt premiu din partea orașului Strasburg. La vremea respectivă nu era clar dacă Raif Badawi va fi laureatul uh, premiului Zaharov în anul 2015. Speram să se întâmple așa, dar decizia a fost luată ulterior și sunt bucuroasă că ați putut veni aici. La vremea respectivă speram că și Raif ar putea să fie prezent alături de noi. Însă nu s-a întâmplat așa, din păcate. Însă sper că prezența dumneavoastră aici și ceremonia de miercuri, respectiv uh, știrile internaționale, care uh, îi vor oferi uh, premiul, vor forța regimul saudit să îl grațieze și nu numai pe el, ci și pe ceilalți, pe avocatul său, care a fost menționat mai devreme, precum și pe mulți alții care sunt întemnițați în închisorile din Arabia Saudită, doar pentru că au avut curajul să exprime o critică față de regim și doar pentru că au îndrăznit să, precum Mohamed al-Nimr sau alții, să mărșălească în demonstrații pașnice doar pentru că au îndrăznit, în calitate de femei, să conducă sau să facă alte lucruri, să încerce să călătorească fără să fie însoțită de soți sau fără ca soțul să își exprime acordul cu privire la această călătorie. Ei bine, acestea sunt lucruri care în secolul 21 ar trebui să fie firești, ar trebui să fie um, naturale în orice țară din această lume. Din păcate nu se întâmplă așa, nu numai în uh, Arabia Saudită nu se întâmplă așa, dar nici acolo. Sunt convinsă, așa cum au spus și alți colegi de-ai mei, că premiul Zaharov uh, oferit lui Raif Badawi reprezintă un uh, premiu central foarte important când vine vorba despre libertatea de gândire. Pentru că uh, trebuie să avem ocazia să gândim liber și să ne putem și exprima liber. Dacă nu se întâmplă acest lucru, cum am putea să fim liberi să acționăm într-o societate, astfel încât această societate să devină un loc mai bun în care să poată trăi toată lumea. De asemenea, trebuie acceptate și diferențele, opiniile divergente, care sunt uh, o realitate în orice societate. Așadar, cuvintele și faptele soțului dumneavoastră Uh, exprimarea în scris a ideilor sale reprezintă un simbol de libertate și de democrație. Pentru că a îndrăznit să vorbească chiar știind că altora nu le va conveni acest lucru, altora care sunt la putere. Acest lucru exprimă esența, pentru că fără curajul unor oameni ca Raif Badawi, lucrurile nu se vor schimba în această lume doresc să salut și să aduc un omagiu și curajului dumneavoastră, doamna Haidar, pentru faptul că v-ați angajat în această luptă, aveți curajul să călătoriți în toată lumea, ați plecat în exil pentru că altfel viața dumneavoastră și a copiilor noastre ar fi fost în pericol și, fiind femeie, apreciez odată în plus acest lucru, curajul dumneavoastră. Mă întreb, sigur, a fost bine că în weekend pentru prima dată femeile au avut ocazia să voteze uh, în Arabia Saudită, ba chiar unele să fie alese. Însă, mă întreb de ce în secolul 21 femeile nu ar trebui să aibă dreptul să voteze și să fie alese. De ce să nu aibă dreptul să călătorească libere unde doresc, neînsoțite de soți sau de alte rude uh, de gen masculin sau fără acordul acestora? De ce uh, ar trebui să existe astfel de interdicție într-o țară precum Arabia Saudită, pe când în același timp modernismul precum mașini, calculatoare, iPhone-uri, toate acestea sunt uh, libere să fie utilizate de toată lumea. Așadar, soțul dumneavoastră, dumneavoastră, e bine, vorbiți despre aceste timpuri moderne pe care le trăim. Din păcate, nu există libertatea de expresie oameni, precum Raif Badavi, nu își pot exprima în mod liberal ideile sau femeile nu se pot uh, mișca libere, în voie. Așa cum a mai spus cineva, Arabia Saudită este un partener important geopolitic. Avem nevoie de Arabia Saudită pentru a obține pace în uh, Siria. Însă acest lucru nu trebuie să ne uh, permită să privim fără să acționăm. Există state membre ale Uniunii Europene care oferă arme regimului în ciuda abuzului de arme care este practicat aici. Deci, cred că este foarte important uh, prezența dumneavoastră aici, faptul că ați venit alături de noi în aceste zile. Mulțumesc încă o dată pentru că sunteți aici și sper că acest premiu oferit lui, Raif Badawi exprimă în mod clar solicitarea noastră de a îl ierta și sperăm că regimul din Arabia Saudită va auzi acest lucru, iar la momentul ulterior vom avea ocazia să sărbătorim eliberarea soțului dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Castaldo. and Fabio. Mulțumesc, domnul Fabio Castaldo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președintă. Și urez un sincer uh, Bun venit și o mulțumire sinceră doamne Haidav că este aici alături de noi. Este o onoare. Știm foarte bine că în acest moment Raif se află în izolare, închis și a început greva foamei după ani de închisoare nedreaptă. Nedreaptă pentru că uh, singura lui vină după ani de uh, parodii, de procese, e că a spus ceea ce a gândit uh, făcându-și auzită vocea liber și puternică, exercitându-și un drept inalienabil. Uh, la noi, eh, sigur că nici măcar eh, nu ne mai gândim că nu ne putem exprima liber uh, opinia. Și iată ce tristețe uh, când ne gândim la uh, faptul că Raif ar trebui să fie aici alături de noi și nu în închisoare la Riad. Și din păcate, uh, după cum uh, s-a spus aici că este o, o pedeapsă corporală, nu, nu, el este supus unei adevărate pedepse capitale în rate și sunt alții care sunt, uh, iată, uh, mutila, mutilați, torturați, spânzurați, inclusiv minori. Astăzi ar putea fi liber dacă politica externă și comercială a UE ar fi într-adevăr coerentă cu acele valori pe care noi spunem că le apărăm inclusiv cu decenarea premiului Saharov, un premiu care însă nu este de ajuns, pentru că instrumente avem la dispoziție, suntem o piață de mai mult de 500 de milioane de consumatori cum avem noi nevoie să cumpărăm și ei au nevoie să vândă. Totuși, fermitatea noastră față de Arabia Saudită e alta decât cea pe care o facem simțită față de alte state, pentru că pentru statele noastre membre prioritatea rămâne exportul masiv de arme. Sigur, Arabia Saudită e printre cei mai importanți importatori mondiali, investițiile multinaționalelor noastre, accesul la marile rezerve de petrol ieftin, astfel încât uităm uh, războaiele prin procură, ca cel din Yemen, care a avut ca rezultat mii de morți și zeci de mii de refugiați și de orfani și finanțări ambigue, tolerate uh, pentru extremiști uh, ex, uh, exportați în alte țări pentru obiective geopolitice clare. Se dau uitării și drepturile dizidenților, minorităților religioase, ale femeilor, uh, constant călcate în picioare. Nu, uh, premiul Saharov nu e de ajuns. Nu putem uh, apăra drepturile doar cu cuvinte dacă uh, noi uh, ne gândim doar la profit, de fapt. Eu sunt pentru dialog uh, cu orice preț, dar nu sunt pentru acorduri cu orice preț. Și dacă prețul e uh, toleranța noastră ipocrită și tăcerea noastră față de ceea ce nu e tolerabil, atunci eu cred că noi nu trebuie să plătim acest preț. Raif trebuie să fie eliberat și nu doar el. Raif trebuie să se reîntoarcă în brațele familiei sale. Asta trebuie să se întâmple nu datorită clemenței, ci datorită un, unui cuvânt adesea dat uitării, și anume justiția. Thank you. Davos. Mulțumesc acum Davos Știer, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Haider, grupul PPE și Comisia DEVE, noi considerăm că dezvoltarea durabilă nu poate exista fără libertate și respectarea drepturilor omului, fără respectarea eh, libertății de exprimare. De aceea e atât de important că Parlamentul European să-l onoreze pe Raif Badawi pentru că a apărat libertatea de exprimare și vrem să vă felicităm, doamna Harder, pentru curajul dumneavoastră și regretăm că Raif Badawi nu poate primi în persoană premiul Saharov această săptămână aici la Strasbourg, însă în același timp așteptăm uh, cu nerăbdare ziua în care va fi eliberat și va putea veni aici la Parlamentul European în persoană pentru a primi premiul Saharov pentru faptul că apără libertatea și libertatea de exprimare. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumim! Și acum, domnul Liz, din partea grupului socialist. Sehr geehrte Frau Haider, sehr geehrte... Stimate domnule Haider, domnule Lambrinidis, bun venit alături de noi. Vorbesc în numele socialdemocraților. Vă mulțumesc că ați venit la noi, că vă păstrați legătura cu noi și că sunteți de acord să ne implicăm împreună astfel încât să fie eliberat soțul dumneavoastră care a fost uh, arestat pe nedrept. Președinta Comisiei a spus că unii dintre noi, uh, președintele Comisiei a spus că unii au trecut uh, prin așa ceva, alții nu. Eu am crescut într-o dictatură în care prietenii familiei au fost uh, reținuți pentru că în Germania de Est susțineau că um, libertatea reprezintă libertatea de a gândi altfel. E bine, dumneavoastră l-ați susținut pe soțul dumneavoastră. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc că v-ați implicat în acest sens, îi mulțumesc și soțului dumneavoastră. Este foarte important că dați dovadă de curaj, sunteți un exemplu uh, pentru femeile și bărbații din țara dumneavoastră și pentru cei care trăiesc în alte țări unde acest drept este încălcat. Ne facem griji pentru soțul dumneavoastră, pentru pedapsa sa îngrozitoare, care a fost suspendată pe moment spre fericirea noastră, însă ne facem griji în ceea ce privește grevea foamei în care a intrat acum. De aceea, dacă este posibil, aș vrea să vă adresez niște întrebări. Aș vrea să știu dacă este posibil să ne spuneți cum îi merge în prezent, dacă din perspectiva dumneavoastră există vreo posibilitate să îl putem susține astfel încât să sporim presiunea și el să fie uh, eliberat. Um, dacă există vreun blog asupra căruia ar putea să atragem atenția sau prin care să atragem atenția asupra grevei foamei uh, în care a intrat soțul dumneavoastră, pentru că aceasta este o situație fizică foarte dificilă. Vă mulțumesc uh, de asemenea pentru curajul dumneavoastră. Vă dorim uh, multă putere, rezistență. Dorim să purtăm această povară împreună cu dumneavoastră și um, le mulțumim și copiilor dumneavoastră și sperăm că vă vom putea saluta și primi aici alături de noi în curând împreună cu soțul dumneavoastră. Mulțumim! Ana Gomez, an exceptionally Mr. Khan can take the floor if he's very brief. Um, Doamna Gomez uh, și uh, domnul Khan după aceea. Da, mulțumesc foarte mult. Este o adevărată plăcere pentru noi să vă avem uh, astăzi aici. Încă din ianuarie am vorbit uh, împreună printr-o videoconferință și la momentul acela doar uh, câțiva colegi au putut să participe la acea videoconferință. Între timp însă tenacitatea de care ați dat dovadă pentru a susține drepturile soțului dumneavoastră v-a făcut să aveți această susținere și să ajungeți la acordarea acestui premiu Saharov. Aș vrea să vă aduc aici omagiul dumneavoastră și prin dumneavoastră femeilor din Arabia Saudită, pentru că am fost impresionată în vizita pe care am făcut-o în Arabia Saudită în urma raportului pe care l-am adoptat în urma cu aproximativ 2 ani. Cele 17 femei care au fost alese ieri pentru prima oară, însă acestea reprezintă toate femeile dintr-o țară în care un regim medieval le obligă să aibă un gardian bărbat dumneavoastră, ele au arătat că dumneavoastră sunteți proprii dumneavoastră gardieni, paznici, a dumneavoastră, ai soțului dumneavoastră față de acest regim barbar. Și e clar că acest sistem uh, al uh, gardianului bărbat este un sistem care neagă orice fel de demnitate femeii și este un sistem care trebuie abolit. Sper ca și domnul Badawi, ca și alți laureați, să vină până la urmă pentru a primi acest premiu direct, așa cum am făcut-o și în alți ani. Și sper să fie însoțit și de avocatul său care a ajuns la închisoare pentru că l-a apărat. Domnul Alcair, care a fost arestat și torturat, trebuie să clarificăm și situația dânsului și uh, situația altor persoane, precum acest tânăr al Nimr, care este un șia, un uh, șiit și unii mi-au spus că acum că regimul a acceptat uh, acordarea acestui uh, premiu Saharov, probabil că îi va da drumul lui, uh, lui Raid, dar îl va executa pe Al-Nimr. Sper să nu se întâmple așa ceva, sper ca Parlamentul să fie foarte atent pentru ca uh, Mohamed al-Nimr și Ashraf Fayyad, poetul palestinian, să nu aibă o astfel de soartă, așa cum se întâmplă și cu ceilalți care așteaptă să fie executată pedepsa capitală. De altfel știm că numărul persoanelor executate anul acesta a depășit cifra de 150. Și nu i vorba doar de Arabia Saudită, ci și de Bahrain, de Yemen, unde influența uh, saudiților este foarte mare și aceasta cu consecințe negative pentru cei aflați la închisoare. Pentru că adevărata insultă adusă islamului este de fapt reprezentată de acest uh, salafism uh, vahabit uh, care face atâția morți în lumea musulmană și în afara ei. Iată de ce nu putem permite guvernelor noastre și cetățenilor noștri să mai aibă relații ca și cum nimic nu s-ar întâmpla cu regimul saudit. Mulțumesc și acum domnul Can, ultimul vorbitor. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Vă promit că am să fiu foarte succint, doar câteva comentarii. În primul rând, vreau să spun bun venit doamnei Haidar. La începutul anului, în rezoluția Parlamentului eh, European, Uh, am vorbit despre cazul uh, Badawi cu organizații uh, non-guvernamentale și cu regimul saudit cu ocazia vizitei de acolo. Două chestiuni m-au frapat în cadrul acestei vizite. În primul rând, um, investițiile în educație. Aceasta îmi dă multe speranțe. Și în al doilea rând, sistemul justiției în Arabia Saudită. Cred că uh, Trebuie să avem o atitudine coerentă peste tot, pentru că la ora actuală judecătorii pot să facă ce vor și aceasta uh, pune probleme pentru cazurile cu care ne confruntăm noi. Sunt de acord că avem nevoie de un dialog susținut, pentru că Arabia Saudită a fost un partener important uh, ieri, astăzi și va rămâne și în continuare din cauza poziției sale importante. Și Salut procesul alegerilor și alegerea celor 17 femei. Sper ca în curând uh, măcar câteva dintre ele să ne viziteze aici uh, la Parlamentul European și aceasta va fi o parte importantă a dialogului pe care ne-l dorim. Pentru mine este importantă și istoria, pentru că în istoria noastră musulmană, femeile au jucat un rol important la nivel politic și în viața publică. Deci sper că acest proces să fie accelerat în Arabia Saudită. Doamnă președintă, vreau să profit de această ocazie pentru a face un apel față de regele saudit pentru a da dovadă de compasiune, pentru că s-a intrat în luna um, luna în care se dă dovadă de clemență, deci sper ca și el să dea dovadă de clemență și uh, ne vom întâlni din nou mâine la prânz și sper să ne întâlnim și cu Raid în curând. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Haidar, i-ați auzit pe colegi provenind din uh, grupări politice diferite, din țări diferite, avem păreri diferite în multe chestiuni, dar suntem cu toții uniți atunci când e vorba de drepturile omului care trebuie respectate. Dorim să uh, lucrăm împreună pentru a asigura eliberarea soțului dumneavoastră. Nu știu dacă doriți să faceți câteva comentarii finale. Vă rog. ascult وأشكركم mă rog, Vă mulțumesc din nou. Cuvintele dumneavoastră m-au umplut de speranță. Mulțumim, mulțumim uh, uh pentru tot ce a spus aici. Aș avea două comentarii. Raif actualmente nu se află uh, în celulă izolată, ci uh, joia trecută uh, a fost transferat într-o închisoare normală și asta mă face să mă gândesc că dosarul a fost clasat. E vorba de închisoarea în care sunt transferate persoanele uh, al căror dosar este clasat și uh, persoane care trebuie să-și execute pedeapsa. El se află în orașul Jeddah, în Arabia Saudită, deci nu este în Riad. Greva foamei a început uh, din ziua de marți. Asta pentru a fi readus uh, în închisoarea în care se afla înainte după eh, decernarea premiului Saharov, eh, într-adevăr mi-a renăscut speranța de a-l vedea pe Raed în libertate, apoi eh, guvernul elvețian a dat o declarație și a solicitat eliberarea sa. Apoi am aflat că a fost transferat în această altă închisoare. Eu vă mulțumesc! pentru că a decernat premiul uh, lui Raif e într-adevăr un premiu extrem de important, are o mare valoare morală și sper să aibă și o valoare practică în ce privește pe Raif Badawi. Și să avem într-adevăr speranța să-l revedem în libertate peste câteva zile să-l vedem uh, din nou acasă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru premiu, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Bună seara! Elena, final word. Elena, câteva cuvinte în încheiere, te rog. Da, mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezența dumneavoastră. Vom uh, urma împreună ceremonia de cernare miercuri. Mulțumesc, dragi colegi, pentru prezența dumneavoastră. Avem o cină coordonatorilor și a vicepreședinților. Mulțumim doamnei Haider pentru prezența astăzi aici. Vă mulțumim de asemenea Stavros și avem o săptămână care ne așteaptă plină de activități uh, și vă mulțumim încă o dată pentru prezență. O noapte bună și mulțumim și interpreților.